Hello to everybody, good morning. Bună ziua tuturor, bună dimineața. Buongiorno a tutti e a tutte, soprattutto a tutte. Bună ziua, doamnelor și domnilor, în special doamnelor. Îmi face o mare plăcere să fac remarcile introductive ale acestei conferințe. Mulțumesc invitațiilor, eh, membrilor parlamentelor, jurnaliștilor. Aș dori să vă explic foarte pe scurt scopul acestei conferințe. Cu câteva luni în urmă am decis să organizăm această conferință cu două obiective în primul rând, să evaluăm activitățile din Parlamentul European, tot ce am făcut până acum în acest domeniu, directive care au fost redactate și votate de către Parlament cu privire la egalitatea de gen. Însă al doilea obiectiv a fost să ne apropiem între noi, să ne cunoaștem mai bine, să reducem distanța dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale și, bineînțeles, cetățeni. Câteodată, instituțiile lucrează din greu, emit uh, legi importante, însă cetățenii noștri nu sunt informați sau implicați în mod corespunzător în procesul respectiv. În momentul actual, noi simțim nevoia de a implica pe cetățeni și de a ne apropia instituțiile. Să informăm pe cât de mult posibil pe cetățeni și să îi conștientizăm în legătură cu drepturile lor. Evenimentul a fost organizat de un grup la, de grupul la nivel înalt pentru egalitatea de gen și diversitate și de biroul și de grupul pentru comunicare al biroului Parlamentului European. Mai târziu vor veni doi din vicepreședinții Parlamentului și ne vor adresa prezentări în legătură cu egalitatea de gen. Am primit uh, o susținere foarte valoroasă uh, din partea uh, Comisiei pentru Egalitatea Femeilor din Parlamentul European, în special doamna Gustafsson, care este așezată aici lângă noi. Domnul Gustafsson. Vă mulțumesc tuturor care ați venit și care ați uh, elaborat documentația de aici. există multe documente puse la dispoziția uh, dumneavoastră în spatele sălii. Îi mulțumesc doamnei Joana Laus, direcție, de la Direcția Generală pentru Politici de Egalitate. De asemenea, mulțumesc Parlamentului European și direcției responsabile pentru relațiile cu uh, relațiile cu parlamentele naționale. Uh, îi mulțumesc doamnei Francesca Ratei, domnului director Yves Chitan și uh, Direcției Generale pentru Interpretare. Europarlamentarii prezenți aici pot să intervină în mod obișnuit și membrii parlamentelor naționale va trebui, vor trebui să uh, îmi facă semn cu cartonașul cu numele lor. Aveți un asemenea cartonaș, fiecare în fața dumneavoastră, așa, dar vă rog să îmi facem semn, uh, să-mi faceți semn și ușierii se vor ocupa de întocmirea listei. Voi da citire acum scrisorii pe care ne-a trimis-o președintele Parlamentului European, domnul Martin Schulz. Doamna Angelili, membri, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, stimați colegi, în primul rând îmi cer scuze pentru absența mea de la acest eveniment foarte important de astăzi, însă datoriile mele ca președinte al Parlamentului au necesitat prezența mea în altă parte. Vă urez bun venit din două motive. În primul rând, îmi exprim mulțumirile în mod personal Comisiei pentru Drepturile Omului și grupului pentru egalitatea de gen și pentru diversitate, pentru inițiativa luată. Și în al doilea rând vreau să-mi exprim vederile, vederile personale legate de egalitatea de gen, eh, atât în politică cât și în administrare. Tratatul Uniunii Europene cere promovarea egalității între uh, femei și bărbați ca obiectiv exclusiv al Uniunii Europene. Noi putem spune că Parlamentul s-a achitat de această datorie și a contribuit la obiectivul egalității. Documentul cu privire la femeile în politică care a fost votat în martie, luna martie acestui an, a fost un pas în direcția cea bună și trebuie să încercăm să respectăm obiectivele menționate acolo. Însă nu vorbim aici doar de instituțiile publice. Egalitatea de gen trebuie introdusă și în sectorul privat și de aceea Repet cu această ocazie că Parlamentul European a, a, așteaptă cu mare nerăbdare o propunere a Comisiei legată de egalitatea de gen în uh, consiliile directoare ale companiilor listate la bursă. Astfel s-ar putea remedia un dezechilibru inacceptabil în aceste consilii directoare revenind la Parlamentul European, sunt convins că este datoria noastră să stabilim un exemplu în ceea ce privește promovarea femeilor în politică. Partidele politice au un rol fundamental la nivel european și național, pe baza regulilor Parlamentului European în versiunea actuală. Comisiile parlamentare sunt alese din numele propuse de către grupurile politice. Și la fel, posturile de președinți, vicepreședinți și chestori se bazează pe propunerile grupurilor politice. S-au înregistrat mari îmbunătățiri, însă mai avem puțin drum de parcurs pentru a ajunge la egalitatea de gen în Parlament și în birou. În Parlament, eh, organismul responsabil cu recrutarea de personal a susținut acest obiectiv și în 2006 a votat o declarație de principiu legată de promovarea egalității și diversității în secretariatul Parlamentului. În 2009, s-a făcut un plan de promovare a egalității și diversității și câteva dintre obiectivele acestuia au fost atinse. O treime din directorii generali și o treime din directori sunt femei. Însă, bineînțeles că reprezentarea femeilor nu este atât de mare la nivel intermediar. Continuăm însă să rezolvăm acest deficit și sper că conferința dumneavoastră de astăzi va duce la un schimb util de opinii și la o dezbatere însuflețită. Aceasta a fost scrisoarea domnului Schulz, iar acum îi dau cuvântul colegului meu, domnul Gustafsson. Vă reamintesc că el este președintele Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen din Parlamentul European. Morgon till allihopa och eh, eh till fru Angelilli och eh, till och med... Bună dimineața, doamna Angelilli. Bună dimineața eh, tuturor uh, celor prezenți astăzi membrilor Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Este foarte frumos să vedem că atât de mulți au venit astăzi alături de noi. Pentru mine este o mare onoare să fiu aici alături de doamna Angelili și doresc să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați avut această inițiativă, doamna Angelili, de a organiza acest eveniment este prima dată când organizăm o conferință comună între grupul la nivel înalt pentru egalitatea de gen și diversitate și comisia pe care o conduc eu, Comisia pentru drepturile femeilor și pentru egalitatea între sexe a Parlamentului European. Această conferință este o bună ocazie pentru noi să avem un schimb de opinii, un schimb de experiențe și să vedem care sunt bunele practici în diferite domenii. Acest lucru este important mai ales în aceste timpuri de criză, pentru că putem vedea peste tot în uh, statele membre ale Uniunii Europene că această criză economică are consecințe asupra femeilor femeile își pierd locurile de muncă atunci când se recurge la um, măsuri de reduceri bugetare și, pe de altă parte, dacă există reduceri în, în domeniul social, se așteaptă ca femeile să acopere lacuna apărută, dacă se fac reduceri la educație și așa mai departe. Drept urmare, femeile sunt cele mai afectate de această criză și nu trebuie să uităm acest lucru în momentul în care discutăm despre criză și despre cum putem să o rezolvăm. Deseori discutăm din punct de vedere tehnic și economic despre această criză și uităm că de fapt oameni uh, sunt afectați de, de această criză. Cred că ați citit deja programul conferinței uh, noastre de astăzi. Aș dori să Subliniez însă să mă refer îndeosebi la raportul doamnei Pietikainen pe care, pe care îl vom discuta după masă. Este vorba de consolidarea rolului femeilor în procesele politice. Este un raport foarte important pentru că în Parlamentul European există un consens larg în sensul îmbunătățirii rolului uh, femeilor în procesul decizional. Doamna Pietikainen vă va prezenta însăși acest raport și vă va da mai multe detalii. Eu aș dori să mă refer deja de pe acum la un uh, punct. Din diferite motive, este important ca femeile să fie reprezentate în posturi uh, importante decizionale. În acest context, cred că este puțin supărător să vedem că de curând când uh, s-a, s-a ales Consiliul Director al Băncii Centrale Europene, nu a fost nicio, o, nu a fost aleasă nicio femeie și asta nu pentru că nu ar fi existat femei competente care să poată ocupa acest post. Comisia pe care o conduc eu este interesată să consolideze relațiile cu parlamentele naționale. Și pentru un asemenea proces de consolidare a acestor relații există mai multe posibilități. Mă bucur așadar că la următoarea întâlnire vor participa și oaspeți uh, din Parlamentul uh, German și oaspeți din, din partea doamnei Lunacek. Mă bucur acest lucru pentru că, după cum am spus, aceste discuții sunt importante și comisia noastră este foarte interesată de a, pentru a avea contacte cât mai strânse cu parlamentele naționale. În final, aș dori să spun următorul lucru. Să vă atrag atenția că în afara acestei săli se află Institutul European pentru Egalitate între sexe, care vă pune la dispoziție diverse uh, informații relevante și doresc să vă încurajez să luați, să intrați în contact cu aceste persoane care vă pot prezenta rezultatele unor uh, studii, unor cercetări foarte interesante, pentru că uneori uh, avem uh, impresia că situația nu este, nu este cea bună, dar nu avem dovești științifice pentru a sprijini acest lucru. Tocmai de aceea sunt acești experți de la acest institut alături de noi astăzi. Doresc să vă, urez tuturor o zi cât mai uh, plăcută și doresc să vă mulțumesc din nou tuturor celor care particip, participă la această întâlnire. Grazie, Presidente. Mulțumesc. Vă voi explica puțin situația ocupării și perspectivelor de carieră în uh, staful Parlamentului European. Este important pentru că, după cum ne-a uh, reamintit președintele în scrisoarea sa, instituțiile trebuie să fie primele care stabilesc un exemplu bun. ar fi stânjenitor ca Parlamentul să, european sau orice parlament să stabilească linii politice regulamente și legi, însă să nu le aplice sie însuși. Așadar, Direcția, Direcția Generală Personal face o muncă foarte importantă și ne dă o impresie în legătură cu ceea ce se întâmplă în Parlamentul European. Câteva cifre. În primul rând, numărul total al angajaților în Parlamentul, în Parlamentul European, 41,5% din totalul angajaților sunt bărbați și 58,5% femei. Deci, în staful Parlamentului European femeile reprezintă o majoritate. Cu toate acestea, trebuie să analizăm cifrele și din perspectiva perspectivelor de carieră. Administrația este împărțită în două. În ceea ce privește perspectivele de carieră, există angajații AD, administratori, Uh, gradele mai mari administrative, 51,3% dintre administratori sunt uh, femei și restul bărbați. Deci se pare că în gradele mai mari, uh, femeile reprezintă în continuare o majoritate. Însă, imaginea se clarifică ulterior. Ceea ce este și mai interesant este că dacă ne uităm la asistenți, adică grupa AST. Aici 58,3% sunt bărbați și 41,5% sunt femei. Asta înseamnă că în gradele mai mici Femeile reprezintă majoritatea, însă sunt reprezentate cel mai mult în gradele mai mici și medii. În gradele mai mari există în continuare o majoritate a femeilor, însă doar până la un anumit punct. Până la gradul AD8, care este cel mai mare grad sub funcția de șef de unitate. Cel mai mare grad până la care se poate avansa. Dacă ne uităm la date mai în detaliu, dintre șefii de unitate, 74,5% sunt femei și doar 26,5% sunt femei. Dacă mergem la gradele mai mari, directori, există o îmbunătățire, însă 66,4% sunt bărbați și 22,6% sunt femei. Dacă ajungem la director general, avem 7 bărbați și 4 femei. Deci 73% bărbați și 36% femei. aș sublinea că aceste cifre arată o îmbunătățire considerabilă față de situația din cei cinci ani anteriori, după cum spune și președintele Parlamentului European în scrisoarea sa, începând cu, 2006, cu anul 2006, s-a luat un angajament foarte clar din partea biroului Parlamentului European în sensul promovării femeilor. Și în ultimii cinci ani, pentru prima dată, am avut o uh, asistentă a secretarului general femeie, Francesca Ratti. Este pentru prima dată când o femeie a ajuns la, un, la o funcție atât de înaltă în administrație. Însă, cifrele pe care vi le-am citit arată că, într-adevăr, femeile sunt majoritatea uh, Parlamentului European, însă mai multe femei sunt angajate în funcții inferioare. Cu cât mergem uh, mai în sus, cu atât crește proporția bărbaților. Poate vă întrebați de ce există o problemă ca femeile să ajungă la gradele mai înalte. Pentru că multe femei nici măcar nu își depun cereri de a avansa în gradele mai mari. Există o absență a cererii pentru avansarea în carieră din partea femeilor, pentru că în administrația Parlamentului European, ca și în altă parte, motivul principal pentru care femeile renunță la carieră este uh, dificultatea de a reconcilia viața de familie cu lucrul. Chiar dacă atmosfera la Parlamentul European este bună și se oferă foarte multe oportunități. și garanții. Bineînțeles că avem structuri care, pe, care să ajute femeile cu uh, copii, avem con, contract, concedii parentale garantate de către contractul de lucru. Însă, în ciuda acestor factori, există așa numitul plafon de sticlă care pare să le împiedice pe femei să fie promovate, chiar dacă sunt extrem de capabile să îndeplinească o muncă mai calificată. Pentru că se pare că nu se reușește un echilibru între viața de familie și carieră. La nivelul cel mai înalt al administrației este dificil să reconciliezi eh, viața de familie cu cariera. Bineînțeles că este vorba de situații diferite, se prea poate ca femeile să aibă copii de îngrijit sau Uh, bătrâni, membri ai familiei pe care trebuie să îi îngrijească și există de asemenea și situațiile familiilor cu un singur părinte, unde mama este cea care susține întreaga familie și este singura care uh, trebuie să îi îngrijească pe minorii dependenți. Așadar, trebuie să ne amintim că chiar și într-un mediu de lucru avantajos, ca și cel din Parlamentul European, uh, problema cea mai mare rămâne reconcilierea carierei cu viața de familie. Am cerut statelor membre și parlamentelor lor să ne spună dacă există strategii interne pentru personal și care ar fi aceste strategii. Am primit răspunsuri care ne arată că doar patru parlamente naționale au programe specifice pentru femei, Finlanda, Germania, țările de jos și Ungaria. Acestea sunt singurele parlamente ale statelor membre care au strategii sau programe sau măsuri ad hoc pentru a permite femeilor care lucrează în interiorul Parlamentului Național să își reconcilieze cariera cu viața de familie. Acest lucru, bineînțeles, este puțin îngrijorător. Există 27 de state membre și doar 4 parlamente naționale se pare că s-au gândit la, une, la câteva programe cu măsuri fixe și obiective fixe. este un lucru îngrijorător pentru că dacă aceste instituții, parlamentele, cele care votează legislația, nu dau un exemplu, atunci, în mod foarte clar, în special pe timp de criză economică, companiile private, companiile listate la bursă și sectorul privat în general nu va încerca nici el să uh, îndeplinească aceste obiective și nu va introduce programe de a reconcilia cariera cu viața de familie. Revenind la scrisoarea Parlament, președintelui Parlamentului European, instituțiile, parlamentele trebuie să dea un exemplu, pentru că altfel este foarte dificil să aplici reguli dacă chiar tu nu poți să le aplici în propria ogradă. Noi trebuie să explicăm de ce femeile trebuie să aibă oportunitatea de a avea o carieră și să aibă o poziție egală cu cea a bărbaților în toate aspectele. Aș mai adăuga câteva cifre în acest moment. Cifre pe care deja le-am dat publicității ieri la un atelier cu ziariștii, cu presa. Câteva cifre legate de instituțiile europene. Trecem de la personal la eurodeputați la membrii aleși ai cetățenilor în Parlamentul European și reprezentanții instituțiilor europene, pentru că cifrele ne spun care este realitatea. Haideți să începem cu Comisia Europeană. Am avut 12 președinți ai Comisiei Europene, nici unul dintre ei nu a fost femeie. Domnul Gustafsson ne-a reamintit ieri că că nu este nicio, că nicio femeie nu a fost președinte al comisiei până acum. Unul dintre colegii mei mi-a trimis un e-mail în această dimineață, uh, un, un e-mail ca o glumă cu o fotografie a membrilor Băncii Centrale Europene. Și acea fotografie este extrem de frapantă, pentru că toți membrii Consiliul de Guvernare al Băncii Centrale Europene sunt bărbați. În, am avut 29 de președinți ai Parlamentului European până acum, însă doar două au fost președinte, Simon Veil și Nicole Fontaine, două președinte din 29 de președinți. Puteți să calculați singuri care este proporția. Acum, în cazul Parlamentului European. În 1979, primul an în care membrii Parlamentului European au fost aleși prin vot direct, femeile reprezentau 17% din eurodeputați. Este vorba de 1979. Cu 30 de ani mai târziu, în acest mandat legislativ, când am avut alegeri în 2009, femeile reprezentau 34%. Deci în 30 de ani am reușit să dublăm numărul de femei din Parlamentul European. Ne bucură acest lucru pentru că dacă examinăm cele 27 de state membre și numărul de femei din parlamentele naționale, se vede că doar 25% din deputații naționali sunt femei, o cifră mai scăzută. Dacă dacă ne gândim la femeile care dețin funcții importante în guvernele europene, cifra uh, scade și mai mult, doar 23% dintre miniștri sunt femei. Și acest lucru ar trebui să ne facă să ne gândim puțin. Este greu să ne adresăm societății civile, companiilor private și să determinăm societatea civilă și companiile să, stabile, să stabilească cote atunci când chiar instituțiile europene sunt departe de a atinge cotele respective de reprezentativitate. Președintele Parlamentului European spunea în scrisoarea sa că atunci spunea despre Parlamentul European că numirea șefilor, eh, președinților de, de comisii și vicepreședinților Parlamentului este făcută de către grupurile politice sau cel puțin grupurile politice nominalizează candidații și membrii Parlamentului votează vicepreședinții și președinții de comisii. Însă grupurile politice din acest mandat legislativ au dat o lovitură împotriva egalității de gen. În 2009, aveam șase femei vicepreședinți ai Parlamentului European, însă cu doi ani, eh, după doi ani și jumătate, la noile alegeri pentru vicepreședinți, grupurile politice au propus doar trei femei vicepreședinte din eh, totalul de 14. Statistica vorbește de la sine. În ceea ce privește președinții de comisii, avem 22 de președinți de comisii și subcomisii. Aveam 10 femei președinți de comisii în 2009, însă acum avem doar 8. Deci, din nou, vedem un regres. Aș putea să continui cu mai multe exemple Însă cred că deja am dat suficiente date pentru a sublinia faptul că am ajuns la un punct critic. Lucru care a ieșit la iveală în ultimele săptămâni în dezbaterea noastră legată de propunerea comisiilor legată de cotele pentru femei în consiliile directoare ale companiilor cotate la bursă. După cum știți, doamna comisar Reding, în urmă cu 2 ani, a menționat faptul că în consiliile directoare ale companiilor există doar o femeie pentru fiecare 10 bărbați, 13% femei sau o femeie la fiecare șapte bărbați. Însă, oricum, proporția este foarte scăzută. În momentul respectiv, doamna comisar Reding a uh, inițiat o dezbatere Doamna Reding nu susținea neapărat cote obligatorii, însă a încercat să uh, obțină cooperarea companiilor europene pentru introducerea de cote voluntare. Ea credea în această abordare voluntară, însă rezultatul, după cum știți, a fost uh, dezamăgitor, pentru că un an mai târziu, companiile europene care aplicaseră un standard, standard acceptabil, uh, numărul de companii listate la bursă care aplicaseră în mod voluntar aceste standarde era de doar 24, 24 de companii în întreaga Uniune Europeană. Așadar, doamna Reding a demarat o consultare publică eh, în care s-a încheiat în, an, în luna mai a acestui an și a decis să se adreseze în mod direct cetățeni, cetățenilor și lucrătoarelor și să propună o procedură legislativă, o propunere de directivă pentru introducerea cotelor obligatorii. Imediat după uh, această inițiativă, un grup de state membre a instituit o minoritate de blocaj uh, care chiar în absența oricărui document nu exista încă o propunere concretă. Doamna Reding anunțase doar intenția de a lucra asupra unei directive nu exista niciun fel de document care să ducă la preocupări specifice, uh, pur și simplu după anunțarea unei discuții s-a format o minoritate de blocare a inițiativei respective. 12 state membre din Uniunea Europeană au deja legislație națională legate de cotele obligatorii sau legate de cote. acum toată lumea are posibilitatea, prin cooperarea aprofundată, de a da un exemplu celorlalte state membre. În ceea ce mă privește, nu am susținut cotele, pentru că, în calitate de femeie, am considerat că femeile ar trebui să avanseze ca restul oamenilor pe baza propriilor merite, pe pe baza propriilor realizări. Nu vrem ca femeile să fie considerate aparte, uh, să fim considerate că suntem mai slabe, mai puțin inteligente și mai puțin meritorii. Este vorba de stereotipuri. Femeile pot să ajungă la un nivel foarte înalt al carierei și pot să reconcilieze cariera și uh, viața de familie. Întotdeauna am, am uh, fost de această părere. Însă stereotipurile există. Există bariere, bariere fizice, absența de servicii pentru a ajuta femeile uh, să își echilibreze viața de lucru cu viața de familie o femeie, dacă nu are la dispoziția sa serviciile respective, nu poate să își petreacă toată viața lucrând. Însă, deja am menționat o serie de, că există o serie de femei foarte importante care dețin funcții importante la Parlamentul European, în comisie, în cadrul partidelor politice doar în ultimul mandat legislativ am văzut că atunci când vine timpul vremea alegerilor, cetățenii aleg femei. Cifrele par însă că um, merg în cealaltă direcție. Din absolvenții europeni, 60% sunt femei. Femeile sunt cele mai active în formare și în special la formarea la nivel înalt, la uh, nivel universitar, postuniversitar. Și asta ne arată statisticile. Este vorba de datele Eurostat. Credo că dobbiamo ripartire da... Și mă apropiu acum de concluzie. Acesta trebuie să fie punctul nostru de plecare. să ne bazăm pe merită, pe eficiență și cred că doamna Reding se va referi la toate aceste aspecte astăzi pentru că a prezentat, dumneai a prezentat câteva studii referitoare la cât de eficiente sunt companiile în care femeile au un rol mai important de conducere. Există o listă care se referă și la Uh, corupție, de exemplu, o problemă foarte mare în uh, Uniunea Europeană. Deci, am, aș dori să începem ținând cont atât de datele pozitive cât și de cele neg- negative, lipsa de uh, suficiente femei în, for- în uh, forurile decizionale, uh, dificultatea de a reconcilia uh, viața profesională cu cea de familie și Grupul nostru, grupul nostru de lucru, instituțiile europene, parlamentele naționale, dacă începem să colucrăm, putem uh, demara un, uh, un proces virtuos pentru a implica cât mai multe femei în procesele decizionale, pentru a oferi cât mai mare încredere în general femeilor. Un alt fapt pe care îl regăsiți în documentele pe care le aveți în fața dumneavoastră este următorul. Dacă este să întrebăm femeile cum își văd uh, viitorul, din păcate ele au o atitudine foarte negativă vis-a-vis -vis de viitor. Nu pentru că acesta este caracterul lor, ci pentru că pur și simplu sunt îngrijorate față de munca lor, se, îngri- se tem pentru pensiile pe care le vor avea pentru că există în continuare această diferență de plată între bărbați și femei. 17%, cam 70, există o diferență de plată cam de 17% între um, bărbați și femei. Doresc să vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și vă rog să consultați, să citiți materialul larg pe care uh, l-am pus la dispoziție, material care vă prezintă situația în acest moment. Și acum putem, uh, puteți pune întrebări sau puteți să ne dați, uh, să ne spuneți care sunt propriile dumneavoastră experiențe. Good morning, everyone. I understood there Bună dimineața tuturor. Văd că nu sunt uh, întrebări și doamna Angelili m-a rugat să intervin uh, în numele COPAC. Mă numesc Iuta Șulțe, sunt președintele COPAC. Este Comitetul Intern Administrativ pentru Egalitate de Șanse. Doresc să mulțumesc um, celor doi organizatori, domnul Gustafson și domnul Angelili pentru această ocazie de a avea o scurtă declarație. Ce este COPEC? Este un uh, organism de consiliere în cadrul Parlamentului European. Opt membri fac parte din acest, uh, din uh, acest organism. Pentru a spune cum funcționăm, pot să vă spun că nu avem niciun buget. Suntem atât la, Brus- la Bruxelles cât și la Luxemburg și pe lângă uh, activitatea noastră la COPEC avem fiecare o slujbă uh, proprie. Obiectivul nostru principal este de a promova un climat de lucru tolerant și care să includă cât mai multă lume și dorim să ajungem la acest obiectiv prin uh, elaborarea unor uh, avize, referate despre punerea în aplicare a regulamentului referitor la funcționari. Ne implicăm în munca diferitelor, diferitelor comisii, participăm și la uh, munca grupului înalt pentru egalitatea de șanse și uh, avem și posibilitatea de a iniția diferite măsuri, de a organiza diferite evenimente și dacă uh, Uh, personalul ne cere acest lucru, punem la dispoziție uh, consiliere în aspecte legate de personal. Știți că există acest plan de acțiune adoptat de birou, care reprezintă un angajament politic concret avem, de asemenea, o mică broșură modestă pe care o puteți găsi în această sală, în care am încercat să definim obiectivele COPAC între perioada 2011-2014. Dorim să mulțumim unităților pentru egalitate și diversitate din partea Direcției Generală pentru Personal și ați auzit deja statisticile cotată în această dimineață de uh, doamna vicepreședinte a Parlamentului European, doamna Angelili. Și noi considerăm că Parlamentul European, împreună cu celelalte instituții europene, ar trebui să fie un model în acest domeniu al egalității de gen. Considerăm că, într-adevăr, s-au făcut anumite progrese, mai ales în ultimii 10 ani, însă cred că mai avem un drum lung în fața noastră. S-a dat un uh, exemplu lipsa femeilor în uh, managementul mediu. Uh, doar o treime din acest domeniu sunt uh, femei. Din punctul nostru de vedere, flexibilitatea este factorul cheie. Avem nevoie de o flexibilitate mai mare în mediul nostru de lucru, pe lângă măsurile de conștientizare și de pregătire profesională a femeilor. Dorim să vă mulțumim așadar pentru această ocazie pe care o avem astăzi de a avea un schimb de opinii cu membrii parlamentelor naționale, am citit cu foarte mare interes răspuns, răspunsurile transmise de uh, parlamentele naționale la întrebările pe care le-am uh, pus noi. Mie mi s-au părut foarte interesante măsurile implementate în Parlamentul uh, din țările de jos. Pe noi ne-ar interesa câteva lucruri. Uh, de exemplu, am dorit să știm dacă în Parlamentele Naționale există un asemenea organism organ de consiliere și dacă există mm, o asemenea organizație, care este experiența concretă? Pentru că noi am văzut aici la Parlamentul European că orice măsură care îmbunătățește uh, echilibrul între viața profesională și cea familială uh, se bucură de încredere, de încredere din partea femeilor, indiferent de ce măsură, de ce măsură discutăm. Și aș dori, am dori să știm dacă există măsuri dedicate și uh, barbaților. De exemplu, ce măsuri uh, sunt luate pentru a încuraja femeilor, femeile să încerce să ocupe o poziție de management, apoi dacă există un fel de segregare între diferitele tipuri de locuri de muncă și pot să vă dau uh, un exemplu în directiva pentru securitate de exemplu, toți șefii de unitate sunt uh, bărbați. Doresc să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare uh, schimbul de opinii. Ci sono delle richieste di... Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Clivetti, vă rog să vă prezentați. Mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Sunt uh, Minodora Criveti, membra Parlamentului European de uh, câteva luni numai. Uh, reprezint România. În, uh, înainte de a fi membră în Parlamentul European, am fost opt ani membră în Parlamentul Național al României, așa încât uh, astăzi salut cu bucurie uh, o sumă de cunoștințe dintre colegele cu care m-am întâlnit în activitățile anterioare din diferite parlamente naționale și încep prin a vă felicita, doamnă Angelili și domnule Gustafsson, pentru această, această organizare, pentru acest eveniment uh, extrem de important, care, sunt convinsă, va avea un rol uh, pozitiv în uh, dezvoltarea temelor și găsirea de soluții cu privire la egalitatea de gen în general, uh, mai ales uh, datorită prezenței extrem de oportune și necesare a parlamentarilor uh, din țările membre. Pentru noi toți, cred că noul tratat, cel care a acordat drepturi și atribuții mai mari uh, Uh, parlamentelor naționale în uh, rezolvarea și încercarea de rezolvare a unor probleme europene uh, face ca să ne gândim cu foarte mare încredere la crearea unei rețele de, a egalității de gen în care Parlamentul European prin reprezentanții săi și în special Comisia pentru Egalitate, uh, a cărui președinte este uh, colegul nostru domnul Gustafsson, să se implice pentru ca problemele acestea legate de egalitatea de gen și egalitatea de șanse să fie rezolvate într-o manieră europeană pentru că din materialele pe care le avem la dispoziție rezultă cu claritate un lucru. Peste tot există aceleași probleme Uh, în toate țările membre ale Uniunii Europene avem aceleași tipuri de probleme, uh, este evident că fiecare stat îi decide uh, legislația cu privire la egalitatea de gen, dar existența unor, unor directive care să adauge la cele existente deja și care ar putea reglementa poate și mai serios și mai amănunțit probleme legate de participarea la funcțiile publice, la uh, participarea în uh, deci tipuri de, de, de egalitate de, uh, în toate domeniile cu adevărat egalitate, aceste chestiuni ar putea să ne ajute foarte mult. Uh, în legătură cu subiectul acesta din tâi pe care l-ați dezvoltat dumneavoastră, doamna Angelili, eu aș face o uh, apreciere uh, legată de stafful Parlamentului European, din care fac parte, bineînțeles, și asistenții noștri. Sunt, din câte cunosc eu, destul de multe femei între asistenții noștri ca parlamentari și aș sublinia faptul, pe de o parte, că cel puțin între mine ca femeie, membra Parlamentului European și uh, asistentele mele, există o foarte bună legătură și o preocupare a noastră în mod special, suplimentară pentru problemele legate de egalitatea de gen. Dar că Parlamentul European, iată, pot să îl laud pentru un lucru extrem de concret, uh, își ajută uh, staful să aibă de pildă unde să-și ducă copiii. Și aceste uh, această creșă, grădiniță, în care una dintre asistentele mele, de pildă, își duce copilul, o ajută foarte mult, în mod uh, concret, să fie prezentă la locul de muncă și, în același timp, să fie și o bună mamă. Uh, sunt uh, detalii, poate, dar extrem de importante, la care noi, femeile, mai ales, suntem sensibile, pentru că, așa cum ați spus, concilierea vieții de familie cu cariera rămâne până una alta o problemă mai ales a femeilor. Uh, pentru moment eu mă opresc, uh, voi asista la întreaga sesiune astăzi și uh, încă o dată vă felicit pe dumneavoastră, doamna Angelili, pe dumneavoastră, domnule Gustafsson, pentru aceast, acest eveniment și urând, cum am spus, bun venit tuturor colegilor din parlamentele naționale, sper să avem astăzi o zi foarte plină de rezultate pozitive. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumesc. Acum are cuvântul eh, doamna Laurișca. Mein Name ist Sibylle Laurik, ich bin Abgeordnete des da, mă numesc Sibila Lauric, fac parte din Bundestagul eh, german și prezidez Comisia pentru Familie, Bătrâni și, și Tineri. Am o experiență bogată Uh, politică și sunt uh, avocat și am crescut pe lângă activitatea mea profesională și trei copii, singură. Mi se pare foarte bine că ne întâlnim astăzi, că avem un schimb de opinii și cred că politica pentru egalitatea de șanse, mai ales din punctul de vedere al, pentru femei, a ajuns la un uh, punct important Cred că a sosit uh, momentul să discutăm de ce femeile uh, sunt reprezentate prea puțin în, la, nivel, la uh, nivelele unde se iau uh, decizii. Cred că punctul cheie este, de fapt, dorința femeilor de a participa la putere să dorească să ajungă la acest nivel unde să iau deciziile. Din punctul meu de vedere, acest uh, lucru nu se reflectă suficient de mult în măsurile politice luate și doresc să spun acest lucru foarte clar. În, Germa- în Germania există foarte multe prevederi foarte multe norme legislative, chiar și în cadrul uh, administrației, care reglementează posibilitatea de avansare a femeilor, de exemplu, în uh, Parlamentul Federal. Există și un proces larg de raportare din acest punct de vedere și în comisia noastră noi ne ocupăm și cu rezultatele acestui proces de raportare. Am ajuns la concluzia că la acest nivel al puterii, din păcate, prea puține femei sunt uh, reprezentate, prea puține femei au acces la acest nivel. Drept urmare, um, avem în continuare această cerere de a promova mai multe femei la nivelul, de, la nivelul de, decizional. Există, într-adevăr, un număr larg de secretari uh, de stat care sunt femei, de exemplu în uh, Ministerul Justiției, care nu sunt doar funcționari politici, ci chiar conduc anumite unități. Această situație se regăsește și în Ministerul um, economie și în Ministerul de Externe și alte ministere pe care nu le mai uh, amintesc acum. Chiar dacă este vorba de evoluții îmbucurătoare, din punct de vedere uh, procentual, într-adevăr, în managementul uh, mijlociu se regăsește cel mai mare număr de femei și acest plafon de sticlă, amintit și de doamna Angelili, rămâne în continuare un factor uh, important. Cred că există o, o diferență între modul în care își planifică bărbații și femeile cariera până la urmă. Uh, Din punctul de vedere al situației uh, reprezentării femeilor în consiliile de administrație a companiilor, există o dezbatere aprinsă în uh, Germania. Această dezbatere legată de cote este una foarte controversată în uh, Germania și obiectivele pe care ni le-am stabilit în cadrul administrației publice, de exemplu, sunt obiective pe care le urmăm și încercăm să, încur- să încurajăm femeile să se pregătească pentru poziții de conducere și, și eu ajung la aceeași concluzie la care ați ajuns și dumneavoastră, la nivelul decizional, de exemplu, în industria, uh, în sectorul financiar, femeile nu sunt reprezentate. Este încurajator faptul că avem un, uh, avem un cancelar Uh, în Germania o femeie care reprezintă un model care demonstrează că orice femeie poate să reușească să ajungă într-un post de conducere dacă își dorește acest lucru. Vă mulțumesc. Cam atât am vrut să spun până acum. Da. Cred că doamna cancelar Merkel este într-adevăr uh, una dintre puținele femei care conduce un guvern Și nu cred că cineva poate să spună că este un șef de guvern uh, slab. Doamna Moreira acum. Muito obrigada. Aproveito <clears throat> para cumprimentar todas. Vă mulțumesc. Doresc să salut călduros pe toată lumea care participă la această ședință. Foarte pe scurt aș dori să vă spun următorul lucru. Putem să luăm măsuri concrete în uh, Parlament și, de exemplu, în Portugalia există o cotă. Și eu am susținut întotdeauna stabilirea unei uh, cote. Introducerea unor uh, cote nu pune sub semnul întrebării capacitatea și uh, capacitățile și abilitățile femeilor. Pot să vă spun că femeile care ajung um, dacă trebuie să țină seama de un anumit număr de uh, femei, atunci vor fi alese femei care pot să aducă cu ele o anumită calitate și trebuie să depășim acest obstacol reprezentat de discriminare. Dacă tot discutăm de reconcilierea vieții familiale, familiale cu viața profesională, este un lucru care a fost uh, amintit uh, și în Parlamentul European. Parlamentul European, parlamentele naționale ar trebui să dea un uh, exemplu să creeze un mediu de muncă pentru femei la, atât la Parlament cât și la instituțiile europene care să țină seama de uh, nevoile uh, femeilor. Aceste măsuri trebuie să fie îmbunătățite, trebuie să fie puse în aplicare, în mod real. Cred că aceste măsuri pot fi uh, îmbunătățite chiar și în cadrul Parlamentului uh, European. De exemplu, concediul uh, parental de care se pot bucura atât femeile cât și bărbații. Când vine vorba de companiile private, eu am, am, um, am îndoielile mele legate de asemenea uh, politică. Pentru că trebuie, Există anumite posibilități de, de impunere a egalității de gen, însă, de exemplu, în Portugalia, femeile sunt cele mai uh, afectate de uh, criza economică. Este nevoie să creăm premisele reale pentru adevărată egalitate de gen și de șanse. Aici avem nevoie de un dialog real între diferitele state membre ale Uniunii Europene, mai ales între statele membre care sunt afectate cel mai puternic de criza economică. Instituțiile europene nu caută întotdeauna acest dialog cu statele membre pentru a putea urmări punerea în aplicare a măsurilor luate. Noi am ajuns la concluzia că în uh, Portugalia, de exemplu, există un șomaj uh, ridicat. Din păcate, dialogul între Uniunea Europeană și statele membre mm, nu este unul uh, real. Avem nevoie de mai multă Europa și de o implicare mai mare a instituțiilor europene în acest punct de vedere. Grazie e tra l'altro Mulțumesc. Între altele ar fi foarte interesant să dedicăm un eveniment uh, angajării creierii de locuri de muncă și uh, șomajului uh, care le afectează pe femei, în special pe femeile tinere, pentru că datele privind șomajul în rândul tinerelor femei sunt date de-a dreptul dramatice. Nu pot zic că sunt îngrijorătoare, sunt de-a dreptul dramatice. cred că, între alte lucruri, avem datoria să dăm niște răspunsuri, să dăm o perspectivă, să dăm speranță acestor tinere femei care așteaptă uh, multe lucruri nu doar de la parlamentele naționale, ci și de la parlamentele europene și de la instituțiile comunitare, începește niște perspective concrete pentru ele. Deci, uh, există riscul real ca o întreagă generație să fie o așa numită lost generation, o generație pierdută, așa cum a definit-o președintele Fondului Monetar Internațional. Însă, asta afectează uh, în mod paradoxal mai mult tinerile femei decât tinerii bărbați. Deci cred că un alt lucru pe care noi trebuie să-l subliniem este că nu este acceptabil ca femeile să fie cele care să plătească un cost și mai mare al acestei crize. Pentru că suntem, trebuie spus, într-o situație de uh, inegalitate a drepturilor și asta este un aspect inacceptabil. Criza nu poate să fie uh, scuza, justificarea uh, pentru a reduce uh, standardele, pentru a lăsa garda jos în ce privește afirmarea și susținerea drepturilor femeilor. Dau cuvântul uh, doamnei uh, Filadu. Filatov, mă scuzați. Arvoisa puheenjohtaja, olen Tarja Filatovia Suomesta ja johdan tällä hetkellä työelämä. Doamna Filatov, uh, bună ziua, sunt reprezentanta a Parlamentului finlandez, sunt membru în Parlamentul finlandez. Am crezut că nu prea înțelegeam uh, cu ce ne ocupăm aici. E un subiect destul de vag. Sunt atât de multe probleme legate de acesta. De exemplu, grădinițele de zi. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri ca bariere uh, în calea femeilor care lucrează, dar și a bărbaților care lucrează. În Finlanda, femeile au fost active pe piața muncii de multă Uh, vreme și am avut foarte multă experiență, am reușit să dezvoltăm această experiență și să o traducem în instrumente utile. În fiecare uh, companie cu mai mult de 30 de angajați este obligatoriu să, să existe un program de egalitate de gen și trebuie să se asigure că femeile sunt tratate corect în toate aspectele Uh, munca pe care o prestează, uh, salariul pe care îl primește și așa mai departe. Avem uh, un, simil, un instrument similar care funcționează foarte bine și în Parlamentul nostru. Uneori constatăm că sarcinile bărbaților și femeilor sunt separate unele de celelalte, dar căutăm soluții la asta. Un exemplu este legat de discriminarea pozitivă acolo unde existau mai puține femei decât bărbați angajate, am făcut uh, tot ce am putut pentru a stopa această situație. De asemenea, am încercat să spargem zidul segregării dintre bărbați și femei în anumite ocupații, în anumite meserii. Odată ce ești de acord asupra unui program Uh, menit să promoveze egalitatea de gen, toate aceste lucruri devin uh, posibile. De asemenea, avem foarte multe prevederi în legislația noastră care sunt menite să uh, asigure transparența și să asigure că poți vedea acolo unde se manifestă o inegalitate de gen. Și trebuie să ne asigurăm că legislația din zonă este aplicată corespunzător, deci uh, să creăm același cadru pentru a asigura egalitatea de gen peste tot. Avem un acord care spune că în oricare guvern trebuie să fie cel puțin un departament care să se ocupe de uh, problemele de egalității de gen. Acestea sunt chestiuni care sunt luate foarte în serios. Unul dintre motivele Uh, disparităților dintre bărbați și femei la uh, locul de muncă este abordarea foarte ierarhică și mentalitatea foarte ierarhică din unele locuri. Și singurul uh, lucru prin care putem face ceva în legătură cu asta este să dăm femeilor o mână de ajutor. Și din acest punct de vedere am considerat că lucrurile au mers mai bine uh, și în uh, sectorul serviciilor și în sectorul uh, public. A trebuit să asigurăm reprezentarea egală a femeilor în guvernele locale și la toate nivelurile, de la nivelul autorităților locale și mai sus. Și noi considerăm că unul dintre lucrurile cele mai importante este ca patronatele și sindicatele să colaboreze și să se asigure că eforturile noastre au succes. Grazie, innanzitutto Mulțumesc. Înainte de toate, aș vrea să urez bun venit colegii vicepreședinte Podimata. Doamna Podimata este responsabilă în interiorul biroului de comunicare și care uh, poate la finalul acestui panel va interveni uh, pe această temă. Dau acum cuvântul uh, doamnei Constante. Da, vreau să vă mulțumesc și eu organizatorilor și uh, în mod natural aș uh, spune că din argumentele care au fost uh, lansate aici, se vede foarte clar că trebuie să strângem și mai mult legăturile între Parlamentul European și cele naționale, să colaborăm și mai bine pe această tematică și să examinăm îndeaproape dosarele pentru a ne defini împreună acțiunile pe care le putem întreprinde și din punct de vedere politic și de comunicare și să facem din asta o temă de impact în toată Europa. Cred că uh, demonstrația noastră trebuie să fie mai eficace, mai puternică, mai directă, pentru că altfel mă îndoiesc de posibilitatea de a uh, reacționa cu urgența uh, pe care o cer vremurile. Problema femeilor este o problemă de democrație. Dacă ne dorim mai multă Europa, atunci, în acest moment, trebuie să ne gândim, trebuie să reflectăm cât de important este rolul femeilor în construcția unei democrații europene uh, mai avansate și uh, la lupta împotriva crizei economice. Și intervenția sa, eh, doamna președinte Angelini a vorbit despre o criză de generație, de o generație pierdută. Asta e un lucru foarte alarmant. Europa e pe punctul să-și distrugă un viitor posibil și criza are un efect uh, negativ asupra tinerilor femei în special și asta uh, Uh, uh, afectează mult viitorul nostru, pentru că afectează, de exemplu, rata natalității și asta este un lucru care nu poate decât să ne alarmeze, pentru că este un viitor distrus. Există pericolul să ne distrugem viitorul și nu putem rămâne pasiv la acest, uh, la acest pericol. Criza poate fi însă o oportunitate democratică și economică, în iar potențialul economic și democratic al femeilor nu poate fi ignorat sau neutilizat și în dacă ne gândim la gradul de școlarizare al femeilor, există un potențial enorm. Apoi, în legătură cu ce au spus cei doi raportori, cred că trebuie să facem un efort pentru a îmbunătăți și a renoi regulamentele Parlamentului European. Deci trebuie să examinăm mai profund de ce în reprezentanțele comisiei sau în, chiar în distribuția sarcinilor, totul este lăsat la discreția partidelor. Eu cred că uh, se pot face și se, trebuie să se facă pași înainte pentru a redefini uh, regulile, pentru a schimba regulamentele. Asta trebuie să fie o sarcină asupra căreia putem să discutăm. Uh, am tot respectul pentru conciliere, dar toate măsurile pe care am trebuie să fie implementate și trebuie să facem un efort în direcția obiectivelor acestor programe și să ne gândim chiar la posibila reorganizare a structurii uh, de muncă pentru a avea o mai bună flexibilitate în organizarea muncii, care să răspundă flexibilității, nevoie de flexibilitate aftate a femeilor. În ce privește cotele, am avut o discuție în acest Parlament uh, și am votat un uh, text de lege. Cred că aici putem să ajutăm pe toți deci, iată, un alt domeniu în care trebuie să ne confruntăm și poate să stabilim uh, o regulă foarte clară și să insistăm ca această regulă să fie uh, respectată. Uh, legi de promo- de meca- privind mecanisme de promovare a femeilor. Cred că avem nevoie de legi mai precise, care sigur să respecte principiul subsidiarității și autonomia țărilor, dar mă întreb dacă Europa nu, face, nu poate face mai mult în definirea indicatorilor, de exemplu, de prezență a femeilor, indicatori de gen ca element care să răsplătească sau să penalizeze, să zicem, o anumită atitudine în raporturile cu Uniunea Europeană. Și sigur, dăm foarte multă atenție problemelor de mediu și există noțiunea de infracțiuni de mediu. Mă întreb dacă nu cumva reprezentarea de gen, care este un factor democratic și economic în Europa, să nu aibă aceeași importanță și să creăm mecanisme analoge. Evident, ultima chestiune, bătălia următoare va fi pentru această directivă la care s-a făcut referire, în special legată de uh, reprezentanța reprezentarea teritorială. Noi suntem uh, din Senat, a doua ramură a Parlamentului și avem o lege care Uh, favorizează dubla preferință și care, sigur, respectă Carta noastră constituțională. Deci se poate indica două preferințe. Una poate să fie facultativă, dar dacă se indică două preferințe, trebuie să fie persoane de gen diferit. Cred că asta deja poate ajuta la o mai bună reprezentare a femeilor. Așadar, putem avea acțiuni comune mult mai puternice și măsuri uh, asemănătoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doamna Amanatidu, vă rog. Mulțumesc. Mă numesc eh, Evanghelia Amanatidu din Parlamentul Elen. Sunt eh, primul vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Tinerilor și Egalitatea de Gen în eh, Parlamentul Elen Discuția de astăzi din Parlamentul European este extrem de importantă. Aș vrea de asemenea să transmit uh, uh, să vă transmit care este situația și atmosfera în Grecia, uh, țară care e pe prima pagina ziarelor la nivel internațional. Și îl ascultam pe domnul Gustafsson și domnul Angelis și sunt de acord cu doamna Angelis, sunt de acord cu ceea ce au spus și cu rapoartele care ne-au fost trimise în pregătire pentru uh, întâlnirea de astăzi, aș vrea să vă vorbesc puțin despre Parlamentul Elen și cotele sale și aș vrea să vorbesc despre femeile din, în politică. Dar toate aceste lucruri sunt legate și poate că aș vrea să mă refer mai târziu la acest lucru. În Parlamentul Elen avem un procent mare de femei, 57% și 43% bărbați. Însă persoanele în uh, poziții de vârf, procentul e 54%, un procent destul de înalt. Însă, sigur, asta se aplică doar personalului din Parlamentul Elen. În restul societății situația este destul de diferită. Reprezentarea femeilor. Începe și reprezentarea femeilor în Parlamentul Elen. Avem 63 de femei membri Parlamentului din 300, deci 21%. Suntem foarte departe de uh, procentul de 6,3% pe care l-am avut în 1996. Am progresat. Deci există un rezultat pozitiv, evoluăm în direcția cea bună, începește reprezentarea femeilor. În ce privește, dacă ne comparăm cu media Uniunii Europene, totuși suntem sub. Totuși, odată ce am spus asta, am introdus o cotă de o treime pentru alegerile locale și naționale alegerile pentru municipalități și pentru cele 13 regiuni din Grecia. Însă, dincolo de asta, și asta a spus foarte clar doamna, doamna Angelilis, nu e doar o problemă de cote, să introduci cote pentru femei. Este important să avem și structurile corecte pentru ca femeile să poată avea acces la procesele de luare a deciziilor ele pot vrea să fie implicate în, uh, uh, în activitatea sindicală, de exemplu. Nu neapărat să fie toate, nu trebuie să fie toate ale Parlamentului. Și în, în Grecia avem foarte puține structuri menite să ajute femeile, în special în timpul acestei crize economice și financiare. Femeile nu sunt ajutate în niciun fel să se implice în activitățile sindicale sau în politică, pentru că sistemul uh, educativ și toate, toată rețeaua socială care ar putea să ajute femeile să fie mai implicate în societate prin educație și prin intermediul carierelor, aceste structuri încă nu sunt adecvate. În ce privește șomajul în rândul femeilor și mai ales femeilor tinere, există un uh, risc foarte mare ratele de șomaj și de angajare instabilă sunt foarte mari în rândul femeilor tinere. Femeile sunt terorizate de angajatori. Vă pot uh, spune situația unei femei bulgare, doamna Culeva, care era uh, sindicalistă și care a fost foarte rău tratată. Probabil că ați citit în ziare despre ea. Dacă știți cazul ei, veți înțelege că avem niște statistici foarte diferite pe teren, la fața locului. Întrebarea care se pune este cum vom promova egalitatea de gen și plată egală la muncă egală. În țara mea, în acest moment, prin diferite memorandumuri, uh, se așteaptă noi măsuri de austeritate și ne vom confrunta cu condiții foarte, foarte dure de supraviețuire, practic. Va trebui să încercăm să supraviețuim și asta va afecta femeile, pentru că se închid grădinițe și asta face uh, lucrurile și mai dificile pentru ele. Uh, sunt foarte puține structuri sociale și de asemenea, se închid uh, centre de ajutor pentru persoanele în vârstă și asta iar face viața și mai dificilă pentru femei care trebuie să se ocupe și de aceste probleme. Plus reducerea serviciilor de acest tip. Și știu că am uh, depășit timpul, dar este de asemenea important să ne uităm la poziția și rolul femeilor în această criză și cum le putem ajuta și cum putem uh, încuraja femeile să se implice în politică. Și sigur, pentru asta avem nevoie de justiție socială, iar femeile sunt foarte sensibile față de această chestiune a justiției sociale. Asta nu este o critică a oamenilor și niciun, a bărbaților și în niciun caz a domnului Gustafsson, care este președintele uh, Comisiei privind uh, problemele femeilor și egalitatea de gen în Parlamentul European, dar cred că avem nevoie de o dimensiune feminină în politică. Altfel, o să fim doar o copie a prototipului care ne-a fost dat de către bărbați. Mulțumesc, mai avem două intervenții, spune doamna președinte, înainte de a începe al doilea panel și dau cuvântul uh, doamnei uh, Toma. Äh, tere, austatud eesistuja, ma tänan ka omalt poolt selle huvitava arut-. Vă mulțumesc și eu aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe de astăzi. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu Estonia. Avem 101 de 101 parlamentari, 19 femei. Deci o cincime sunt femei. Am discutat despre cote în repetate rânduri, atât în mass media cât și în politică și Trebuie să fim precauți, după cum am auzit în, Pol- în Portugalia există cote, dar acestea nu funcționează. Unii consideră că ar trebui să includem cote chiar pentru uh, locuri de muncă uh, plătite mai prost, să, să existe mai mulți bărbați uh, de serviciu, de exemplu. Eu sunt o mamă a cinci copii, sunt deputată și personal nu m-am confruntat cu dificultăți, însă îmi dau seama că a fost vorba doar de noroc și că nu sistemul mi-a permis să avansez. Însă, dacă mă uit în jurul meu, văd că sunt foarte puțini bărbați aici, mai puțin de 10% poate. Egalitatea de gen astăzi este pur și simplu o problemă a femeilor. Văd că bărbații nu sunt interesați de această problemă și l-aș întreba pe domnul Gustafson de ce? Pentru că deseori în societate, de exemplu cele 19 femei din Parlamentul estonian, eh, cred că jumătate dintre ele sunt divorțate. De obicei, vedem că bărbații creează acest plafon de sticlă și femeile căsătorite trebuie să facă o alegere în interesul familiei sau păcii în familie. Este interes, ar fi interesant să discutăm despre acest lucru. Este foarte bine că discutăm despre aceste teme aici la Parlamentul European, însă mesajul ar trebui să ajungă și la bărbați. Mesajul să fie transpus și într-un uh, într-un format care să atingă, să ajungă la bărbați. Trebuie să fie transpus de mass media sau într-un alt fel, însă trebuie să ajungă la destinație. Indiferent de cote, totul ține de alegerea uh, pe care o facem acasă, dacă îngrijim familia sau intrăm în politică, de exemplu. Eh, onorevole. Mulțumim doamna Octen, ultima care va interveni în această secțiune. Hello. Uh, I want to congratulate... Bună ziua, vreau să vă felicit pentru organizarea acestei conferințe foarte importante. Mă bucur că am făcut parte din organizarea acestui eveniment. Vreau să vă dau câteva exemple despre și câteva lucruri despre drepturile femeilor. Eh, Turcia a înregistrat eh, îmbunătățiri în ultimii ani, eh, inclusiv prin schimbarea Constituției, pentru a garanta egalitatea femeilor în toate domeniilor. În acest sens, avem o comisie pentru egalitatea femeilor în Parlamentul turc. În 25 februarie 2009 am adoptat uh, un regulament în acest sens. Comisia este un organism al Parlamentului turc și este responsabilă să îmbunătățească drepturile femeilor și să promoveze egalitatea între femei și bărbați. Majoritatea parlamentarilor sunt reprezentați în uh, această comisie. Comisia este una dintre puținele comisii care poate să uh, Uh, includă reprezentanții deputaților independenți. Majoritatea membrilor comisiei sunt femei, deputați, însă în mandatul anterior 11 din 17 membri ai comisiei erau bărbați. Acum majoritatea dintre cei 26 de membri sunt femei. Proporția femeilor așadar crește de la, zi, de la o zi la alta. Reprezentarea femeilor a crescut cu 4,4% comparativ cu 2002. S-a 48 de, parlament, de femei în 2009 și a crescut cu 14,1% în 2011, cu 78 de femei deputate. Este o îmbunătățire foarte bună uh, spre obiectivul nostru de a avea 7% reprezentare în Parlament până în 2015, după cum uh, s-a definit în raportul pentru dezvoltarea Uh, obiectivelor mileniului. Există un uh, centru de îngrijire pentru copiii parlamentarilor uh, de la vârsta de 0 până la 6 ani. Și avem 93 de consilieri. Proporția femeilor care lucrează în Parlamentul turc este de 35%. Pentru încercăm să ajungem la egalitatea de gen pe, la nivel internațional și Turcia a contribuit la uh, declarația Consiliului Europei împotriva violenței casnice. În 2011, Turcia a prezidat Comisia de Resort a Consiliului de Ministri. A a depus ratif, spre ratificare documentul respectiv în 14 martie 2012 și Turcia a fost prima țară care a semnat și ratificat convenția. Bineînțeles că avem și convenția de la Istanbul. Avem un program comun pentru susținerea unui mediu de egalitate în Turcia, în parteneriat cu UN Women și cu programul de dezvoltare al ONU. Am început un proiect de 2 ani cu activități la nivel național și local pentru a internaliza egalitatea și politicile de egalitate, egalitate de gen ale uh, guvernului turc și pentru a uh, crește conștientizarea publicului avem campanii de conștientizare și campanii de susținere a egalității femeilor. Vom... Evenimentele includ și reuniuni cu reprezentanții puterilor locale, autorităților locale, pentru a îi conștientiza în legătură cu egalitatea de gen. Conform protocolului semnat cu uh, administrațiile publice, în 2011 au fost editate broșuri legate de drepturile femeilor, prin care se încurajează egalitatea și se, se încearcă combaterea violenței împotriva femeilor. De asemenea, vom emite o serie de timbre care vor fi uh, publicate în 2012. Grazie. E, siamo un po' in ritardo, ma... Mulțumesc. Suntem puțin în urmă cu programul, așadar îmi cer scuze pentru colegii noștri, vicepreședinții, domnul Caras și domnul, doamna Podimata. Înainte de a le da cuvântul, îi dau cuvântul domnului Gustafsson, pentru că doamna Tum a, i-a pus o întrebare domnului Gustafsson. Două idei. Am menționat criza financiară, care afectează mai mult femeile decât bărbații și mai mulți și această idee a fost reluată și în alte intervenții. După cum spuneam, femeile sunt afectate mai mult, însă femeile nu trebuie să fie văzute doar ca victime, ele reprezintă și o soluție la criză. Comisia noastră a decis ca în 8 martie 2013 la Bruxelles să organizăm o conferință de Ziua Femeii, o conferință legată de răspunsul femeilor la criză. Așadar, nu considerăm că până atunci criza va fi uh, luat sfârșit, ne-am bucurat ca până atunci lucrurile să se fim remediate, însă probabil că situația nu va fi așa. În ceea ce privește întrebarea doamna, doamnei Tom, uh, aș avea nevoie de foarte mult timp pentru a intra în detalii. Însă pentru a rezuma, de ce egalitatea de gen le preocupă pe femei și este mai mult o preocupare a femeilor. Motivul este că trăim, trăim într-o societate care nu este egală. Trăim într-o societate patriarhală unde bărbații și femeile au uh, puteri diferite. Femeile au puteri mai puține. Există și excepții, dar ele sunt excepții. Unii Uh, numesc acest sistem unul bazat pe gen, putem să-i spunem sistem patriarhal, există mai multe denumiri care pot fi aplicate. Însă, trăim într-un asemenea, într asemenea sistem patriarhal care duce la stereotipuri și legate de rolul genurilor uh, încă de la cea mai fragedă vârstă și stereotipurile respective înseamnă că ne comportăm diferit în societate. Avem roluri de gen organizate social, nu biologic. Și comportamentul nostru reflectă felul cum a fost organizată societatea. Unii spun că avem nevoie de grădinițe și creșe pentru ca femeile să poată intra pe piața muncii. Însă, ar trebui uh, să fie la fel de important ca bărbații să aibă aceleași servicii la dispoziția lor. Pentru că societatea consideră că bărbații nu trebuie să aibă loc, uh, să nu ar trebui să aibă grijă de copii. Eh, atunci când un bărbat eh, ajunge într-o funcție de vârf, nimeni nu se întreabă, a, cine îi va îngriji pe copii? Însă dacă o femeie ajunge la o funcție importantă, toată lumea se întreabă cine va îngriji pe copii. Îngrijirea copiilor ar trebui să fie responsabilitatea tuturor. Suntem cu toții implicați în toate uh, în foarte multe teme, însă când vine vorba de egalitate de gen, dintr-o dată bărbații și femeile sunt tratați, tratate în mod diferit. Bine. E, um, ehm, un'ultima, un'ultima informație. O ultimă comunicare pe care aș dori să vă fac în ceea ce privește eurodeputatele din Parlamentul European este că cu toate că femeile nu participă în, în cu toate că femeile nu sunt majoritare în parlamentele naționale, uh, ele sunt foarte active, în schimb, în cazul Italiei, în Parlamentul italian, cazul pe care îl cunosc cel mai bine, mă bucur să pot spune că femeile din delegația italiană sunt cele mai angajate, participă la reuniunile comisiilor și acesta este un exemplu obiectiv. Și chiar dacă femeile sunt minoritare, ele participă și se implică mult mai mult decât unii eurodeputați bărbați, de exemplu. Îi dau cuvântul acum domnului Caras, care este vicepreședinte al Parlamentului European responsabil cu comunicarea Toată lumea a salutat ideea înființării unei rețele de schimburi de bune practici, pentru că a fi informat înseamnă a fi uh, implicat. Așadar, oportunitatea de a informa pe cetățeni în legătură cu procesul decizional, toate aceste lucruri sunt necesare în momentul de față. Roberta, thank you, Vice President uh, Agile. Îți mulțumesc, Roberta, mulțumesc pentru această invitație și pentru ocazia pe care mi-o dați de a fi prezent astăzi aici. Cred că participarea masivă la această conferință și, de asemenea, calitatea intervențiilor pe care le-am ascultat ne demonstrează că această inițiativă este una de succes. Este, de asemenea, o dovadă a contribuțiilor uh, valoroase a femeilor în domeniul politic. Deci permiteți-mi să încep prin a vă felicita. Doresc să-l felicit și pe Michael Gustafson, care este președintele Comisiei FEM, pentru această inițiativă de a organiza o întâlnire cu reprezentanții parlamentelor naționale pentru a discuta despre egalitatea de gen. În acest moment crucial pentru Europa, pentru proiectul european de integrare, considerăm că implicarea completă a parlamentelor naționale și consolidarea cooperării și um, coordonării reprezintă premisele pentru succes. Acest lucru este valabil și pentru aspectele legate de egalitatea de gen. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Angelili pentru tenacitatea de care a dat dovadă și care a organizat acest eveniment. Eveniment care reprezintă ocazie de a avea un schimb de cele mai bune practici și să subliniem că, în ciuda progresului înregistrat deja pentru egalitatea de gen, mai avem foarte multe lucruri de făcut, un drum lung în față. Vicepreședintele Parlamentului European, domnul Caras, împreună cu mine, suntem uh, implicați pe deplin în politicile de comunicare, pentru că considerăm că măsurile luate de Parlamentul European trebuie transmise în exterior, trebuie explicate cetățenilor europeni. Apropierea de cetățenii europeni înseamnă încercarea de a le îmbunătăți viața. Trebuie să le explicăm ce facem pentru ei și în același timp să învățăm de la cetățenii europeni, să există un dialog în ambele sensuri. Atât domnul Caras cât și eu, în calitatea de vicepreședinți responsabili cu comunicarea, încercăm să prezentăm eforturile Parlamentului European de a comunica și de a promova egalitatea de gen. Și sunt sigură că acest eveniment este un exemplu al activităților Parlamentului European de promovare a egalității de gen. Cu sprijinul serviciilor de comunicare a Parlamentului European, mesajul uh, nostru este transmis peste tot în uh, Uniunea Europeană prin intermediul uh, biroului de presă a Parlamentului European. Acest mesaj ajunge în toate statele membre um, prin internet, prin internet și pe alte platforme digitale. Știți foarte bine că uh, Întâlnirea de astăzi este transmisă pe internet, poate fi accesată de toți cetățenii interesați de, aceast, de acest eveniment. Ieri, când am pregătit acest eveniment, am organizat un seminar împreună cu jurnaliștii, în cadrul căruia am analizat în profunzime egalitatea de gen pentru a oferi toate informațiile relevante pe marginea acestei teme jurnaliștilor. Parlamentul European s-a angajat să aibă o abordare uh, cuprinzătoare a acestui domeniu. De un interes particular în acest context este Ziua Internațională a Femeilor, un eveniment pe care îl sărbătorim în fiecare an pe data de 8 martie, ocazie cu care discutăm situația generală. Deja de mai mulți ani, Parlamentul European organizează mai multe evenimente în uh, jurul zilei de 8 martie. În noiembrie am avut, uh, în urmă cu câteva momente, am avut ocazia să ascultăm pe președintele Comisiei FEM care ne-a spus care vor fi temele pe care le vom discuta anul urm- următor. În anul 2012, Parlamentul European a organizat trei evenimente principale în Bruxelles pe tema plății egale, pentru că știți foarte bine că tema pentru anul 2012 a fost plata egală, aceeași plată pentru aceeași muncă. În plus, Birourile de informare a, Parlament, a Parlamentului European în statele membre au organizat evenimente care au discutat aceeași temă. Trebuie să difuzăm acest mesaj în afara acestei clădiri, în afara Bruselului. Trebuie să ne adresăm cetățenilor europeni acolo unde se află aceștia. Trebuie să-i încurajăm să participe la evenimentele organizate de noi acest mesaj trebuie să ajungă la nivelul local și pentru a atinge acest obiectiv am stabilit o comunicare care funcționează în două sensuri, tocmai pentru a primi informații din partea cetățenilor referitoare la experiențele lor, la nevoile lor, să primim un feedback la evenimentele și acțiunile organizate de instituțiile europene. Toate instrumentele de comunicare, platformele uh, de rețelele de, rețelele de socializare reprezintă instrumente pentru a intra într-un uh, dialog real cu, cu cetățenii. Trebuie să folosim și noile instrumente și cele vechi în același timp. Noi ne dorim să mergem dincolo de uh, modelul uh, actual pentru a ajunge la un model durabil care să reflecte drepturile pentru care luptă Parlamentul European. După cum a spus domnul Gustafsson înainte, egalitatea de gen face parte din drepturile fundamentale garantate de Uniunea Europeană. Parlamentul European este o instituție care, prin uh, tradiția, prin moștenirea politică, a apărat întotdeauna drepturile fundamentale, cum este democrația, libertatea de, ex- de exprimare, libertatea de mișcare, egalitatea de gen, diversitatea culturală și promovarea drepturilor omului. Există un consens politic clar vis-a-vis -vis de aceste valori uh, fundamentale. În aceste timpuri de criză, criza încrederii cetățenilor în uh, instituții, aceste valori sunt cu atât mai importante. Cetățenii europeni trebuie să fie mândri pentru că fac parte dintr-o uniune în care valorile fundamentale sunt respectate. Cu toate acestea, valorile, aceste valori nu există într-un vid. Ele sunt uh, transformate în măsuri concrete în zone care uh, afectează în mod direct viețile cetățenilor. Când comunicăm aspectele legate de egalitate de gen, nu o facem în termeni generali, ci suntem uh, atenți în mod deosebit la, la poziția Parlamentului European vis-a-vis -vis de uh, legislația relevantă în cadrul întregului proces legislativ. Și permiteți-mi să închei printr-un apel adresat tuturor uh, care reprezintă cetățenii europeni. Consider că trebuie să ascultăm mai mult care sunt opiniile cetățenilor europeni. Doresc să vă spun că, conform ultimului eurobarometru, valorile prioritare pe care ar trebui să le apere Parlamentul European sunt următoarele. În primul rând, protejarea drepturilor omului. Urmează apoi egalitatea între bărbați și femei, libertatea de exprimare, solidaritatea între statele membre și solidaritatea între Uniunea Europeană și statele sărace în restul lumii. Urmează apoi dialogul între culturi, religii, protejarea minorității, renunțarea la pedepsa cu moarte peste tot în lume. Încercarea de a fi, de a apăra aceste, dacă încercăm să apărăm în mod coerent aceste valori, mesajul transmis cetățenilor va fi unul clar. Ascultăm de Um, cererile și lucrurile care sunt importante pentru ei. Doresc să mulțumesc domnule Angelili pentru organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt sigur că colegul nostru, uh, Caras, ne va oferi acum o imagine completă despre rolul comunicării în uh, promovarea egalității de gen. Vă mulțumesc! Ladies and gentlemen, uh, dear friends, uh, Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, permite să spun în primul rând mulțumesc uh, doamnei uh, Angelili, care este vicepreședinte al Parlamentului European, și să mulțumesc și domnului Gustafsson, care prezidează Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen pentru organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc, doamnă Podimata, pentru prezentarea generală a angajamentului Parlamentului European în, apărarea drepturilor fundamentale. Aș dori să subliniez declarația dumneavoastră că Parlamentul European, care este o instituție aleasă în mod direct de cetățeni, trebuie să asculte vocea cetățenilor. În plus, Parlamentul European trebuie să acționeze ținând seama de nevoile și dorințele cetățenilor. Funcția noastră, sarcina noastră este de a acționa, nu doar de a analiza. Mai ales în aceste momente de criză economică în care se manifestă o, o lipsă de încredere în politice. Ne putem întreba de ce trebuie să comunicăm valori și să nu ne ocupăm de lucruri mai urgente din punct de vedere economic și legislativ. Din punctul meu de vedere, aceste două aspecte nu se, ex- nu se exclud în mod reciproc. Noi considerăm că în aceste timpuri de criză este bine să ne gândim și la valori. În primul rând, pentru că revenim la lucrurile fundamentale. În al doilea rând, pentru că dacă avem acest proces de reflexie, tocmai în aceste timpuri de criză se pune sub semnul întrebării, se pun sub semnul întrebării valorile fundamentale. În acest moment, Parlamentul European are patru campanii de informare separate care se concentrează pe patru valori cheie. Egalitatea de gen, diversitatea culturală, drepturile omului și cetățeni. Acestea sunt exemple de valori promovate de Parlamentul uh, Europei, de exemplu prin organizarea unor evenimente care subliniază poziția lipsită de orice echivoc vis-a-vis -vis de drepturile fundamentale. Cu toate acestea, după cum s-a spus deja, aceste valori nu există într-un vid. Și Parlamentul European trebuie să se adreseze fiecărui cetățean în parte. Trebuie să sprijinim uh, o rețea bine stabilită, care funcționează foarte bine, o rețea care există și în, statele, în Parlamentele statelor membre. Tratatul de la Lisabona subliniază importanța atât a Parlamentului European cât și a Parlamentelor naționale. Cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele naționale este esențială. Există însă multe domenii unde munca se desfășoară în paralel și nu la unison. reprezentanții parlamentelor naționale și eurodeputații, reprezentanții statelor membre, birourile de informare ale Parlamentului European ar putea să contribuie la îmbunătățirea acestei cooperări. În contextul organizării acestui eveniment de astăzi, birourile de informare a Parlamentului European ar putea să fie locurile unde are loc un uh, schimb de informații cu reprezentanții parlamentelor naționale pentru a transmite acest mesaj cetățenilor europeni. Cred că putem organiza o, o asemenea discuție în toate birourile de informare la fel cu, care să fie similară cu evenimentul nostru de astăzi și cu seminarul pe care l-am organizat ieri pentru jurnaliști. Au fost luate deja câteva inițiative la nivel european pentru a promova egalitatea de gen, mai ales când vine vorba de prezența femeilor în uh, poziții de uh, luare de decizii. Parlamentul European și-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru introducerea unor conte pentru reprezentarea femeilor, pentru ca un instrument de lărgire a numărului de femei în consiliile de administrație. Știm că mai mult de 55% de absolvenți de universități sunt femei. Oare de ce acest uh, procent nu este reflectat uh, în procentul de femei regăsite în poziții de conducere. Eu sunt convins că Parlamentul European va cere în continuare um, măsuri eficientă de promovare a egalității de gen. Și, dacă este necesar, vom cere introducerea unor cote în măsurile legislative pe care le vom adopta. Progresul realizat până acum din punctul de vedere al egalității de jet, este foarte diferit diferit de la un stat la altul și acest lucru a fost a devenit evident în dezbaterea anterioară pe care am avut-o. Noi, ca figuri publice, nu ar trebui să încercăm să regletăm, să reglementăm sectorul privat, ci trebuie să dăm un exemplu. Trebuie să începem să ne uităm în propria noastră ogradă și dacă facem acest lucru ne dăm seama că mai avem foarte multe lucruri de făcut. Haideți să vă dau câteva cifre actuale referitoare la prezența femeilor în domeniul politic. Acestea sunt uh, relevante și ne arată că foarte multe lucruri mai trebuie îmbunătățite. La Parlamentul European, așa cum a spus colega Angelili, 65% din uh, eurodeputați sunt bărbați. În compara- acest lucru comparativ cu procentul de 35% de eurodeputate. La nivelul uh, statelor membre, diferența este mai mare. 75% a membrilor parlamentelor naționale sunt bărbați și doar 25% sunt femei. Nu există nicio adunare parlamentară într-un uh, stat membru al Uniunii Europene în care femeile să fie mai multe decât uh, bărbații. Și aș dori să închei referindu-mă la un punct amintit și de doamna Podimata. În uh, medie, în Uniunea Europeană, um, femeile sunt plătite cu 17,5% mai puțin pentru aceeași muncă depusă. Conform rezultat, rezultatelor ultimului Um, Eurobarometri lansat cu ocazia ultim, 8 uh, martie, cu, pe data de 8 martie 2012. Acest eurobarometru ne arată că cetățenii își doresc depășirea, renunțarea la, aceste, la această diferență de plată între bărbați și femei. Parlamentul European ar trebui să uh, statueze un exemplu din acest punct de vedere. Și acum voi vorbi în limba mea sau doresc să mă adresez colegilor din, din, din Austria. Știu care sunt diferențele din societatea noastră. În trecut, femeile au fost dezavantajate din cauza rolului lor în, în familie. Astăzi, situația familială s-a modificat, există o altă evoluție demografică și femeile au probleme din alte puncte de vedere, pentru că datorită. Mm, există doi factori de presiune, atât educația copiilor, cât și îngrijirea uh, membrilor în vârstă din uh, familie. De aceste lucruri se ocupă până la urmă femeile. Ele sunt cele care trebuie să răspundă la aceste noi provocări demografice și societale. Și dacă în momentul în care adoptăm noi legi, nu ținem seama de aceste noi uh, presiuni și nu răspundem lor în diferitele domenii sociale, creăm la începutul vieții uh, profesionale și la sfârșitul uh, vieții familiale, creăm presiuni suplimentare pentru femei și nu le creăm, nu le punem la dispoziție instrumentele de sprijin necesare. Această sarcină, această provocare cu care ne confruntăm este una atât națională cât și europeană. Trebuie să conștientizăm această problemă, trebuie să uh, cerem statelor membre să creeze strategii care să ducă la modificarea modelelor sociale și de ocupare a locurilor de muncă. Provocările cu care ne confruntăm sunt tot mai numeroase și, deși am făcut unii pași înainte, cred că nu ne vom plictisi deloc pe viitor și Mă bucură faptul că Comisia pentru Drepturile Femei și Egalitatea de Gen este condusă de un uh, bărbat care ne-a demonstrat că are atitudinea uh, necesară pentru a înfrunta provocările din viitor. Vă mulțumesc. Quindi abbiamo bisogno. Așadar, avem nevoie de o revoluție legislativă. Avem nevoie de instrumente practice, servicii, flexibilitate la locul de muncă, dar de asemenea avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Un lucru pe care aș vrea să spun, uh, să, să reacționez la ce a spus domnul Caras. Aproape întotdeauna femeile au asupra lor cea mai mare parte din povara familiei. Am spus-o de ori de se întâmplă să fiu la Bruxelles sau la Strasburg și să prezidez uh, o ședință a Parlamentului, nu pot să fac nimic acasă, dar nu, dar cineva din familie îmi trimite un SMS cu o problemă, că a apărut o problemă practică de organizare, ce se face? eu trebuie să răspund imediat la chestiunea asta. Pentru că ei mă văd ca pe persoana care trebuie consultată când apar probleme și dacă nu schimbăm această mentalitate, aș putea să fiu vicepreședinte al Parlamentului European, dar trebuie să mă ocup de aceste probleme personale și de familie. Acum. Mai avem uh, vorbitori. panelu, ponieważ komunikacja w obecnym... Doresc să vă mulțumesc. Mă bucură că, avem, că discutăm astăzi această temă, pentru că în uh, lumea actuală comunicarea este un mijloc uh, important pentru a stabili legături între diferitele părți a societății. Este foarte ușor să observăm că la diferite niveluri comunicarea funcționează mai bine dacă vine vorba de politicieni, de parlamentari în cadrul procesului electoral. Deseori, comunicarea este diferită între bărbați și femei. Femeile, de exemplu, discută mai mult despre detalii care uh, detaliile pe care le întâlnesc în viața cotidiană, în viața familială, în viața profesională și există un uh, schimb de opinii real. Însă lucrurile nu merg mai departe femeile trebuie să rezolve probleme, trebuie să asculte, să rezolve probleme care sunt dificile, care nu se bucură de atenție sporită în uh, mass media. Și dacă lucrurile merg bine, când lucrurile merg bine, succesul este atribuit întotdeauna uh, pe, este atribuit întotdeauna bărbaților. și lucrurile se uh, regăsesc peste tot în mass media sau în diferitele mijloace de comunicare, cum este Facebook. Și este ușor să vedem care sunt uh, efectele comunic- acestei comunicări în societate. Din acest punct de vedere, diferi- uh, me- diferitele medii au o importanță mare, mai ales mediile comerciale care iau uh, pulsul timpurilor în care trăim. Și este ușor să vedem că deseori aceste medii implică mai mult în comunicare, în comunicările lor bărbații. Există, de exemplu, în televiziunea, în televiziunile, canalele de televiziune din Polonia, uh, diferite emisiuni în care femeile nu sunt deloc invitate este un lucru care ne îngrijorează. Pentru că doar bărbați participă la diferite emisiuni și um, telespectatorii sau telespectatoarele, de fapt, au alte așteptări. Întotdeauna aceeași persoană este cea care ia cuvântul, sunt uh, emisiuni care, nu, de fapt, nu pot fi, nu mai pot fi suportate. Da? Se întâmplă de exemplu cu emis- emisiunile politice la care sunt invitați doar bărbați, sau aproape în exclusivitate doar bărbați. Este vorba de emisiuni la, la televizor sau diferite uh, evenimente unde se remarcă o prezență covârșitoare din partea bărbaților. Poate ar fi bine să ne gândim la, o, la introducerea unei cote și în cadrul acestor uh, evenimente, să fie uh, Uh, invitate un anumit procent de uh, femei, să fie respectată o anumită cotă. De exemplu, 30% femei sau 70% și respect, 70% bărbați. Când se discută despre o cotă, nu, nu se merge mai departe, nu se merge dincolo de acest procent de 30%. Cred că ar trebui să ținem seama de poziția specială a femeilor, care se află oricum în inferioritate și distribuirea ar trebui să fie una mai clară. Situația poate fi comparată cu momentul în care trebuie să ne facem temele de uh, Uh, de acasă. Femeile sunt întotdeauna cele care trebuie să se deosebească, să, să dovedească că au anumite calități. Cred că acest lucru, prin această experiență, a avut, uh, a avut-o toată lumea. Cred că trebuie să ascultăm mai mult vocea femeilor și acest lucru este important atât în activitatea uh, uh, parlamentelor uh, naționale, cât și în cea a Parlamentului European. Vă mulțumesc. Grație. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Quintanilla. Buenos días, soy Carmen Quintanilla, presidenta. días. ziua, mă numesc Carmen Quintanilla, sunt președintele Comisiei pentru Egalitatea de Gen din uh, Camera Inferioară a Parlamentului Spaniol și la această reuniune uh, a Parlamentului European sunt însoțită de președintele Comisiei Similare din uh, Senatul Spaniol. Aș vrea să încep prin a vă felicita pentru organizarea acestei dezbateri pentru a discuta dacă dorim sau nu cote, pentru a discuta despre provocările care apar încă în uh, uh, viața femeilor din punct de vedere al egalității de gen și să ne întrebăm dacă e vorba de o utopie sau de o provocare. Așadar, așa trebuie să vedem această dezbatere, dezbatere în care diversele directive ale Uniunii Europene și toate recomandările iau în considerare acest principiu al legalității drept uh, ca un, pe un drept a, uman, ca pe un drept al femeilor. Dat fiind acest lucru, că trebuie să ne analizăm ceea ce am făcut și unde ne aflăm din acest punct de vedere. Ce am făcut deja? Am avut probleme enorme pe care trebuie să le rezolvăm, probleme care afectează viața femeilor, dar în același timp trebuie să vorbim despre discriminarea uh, în ce privește salariile și despre uh, violența de gen, violența domestică și de acest uh, uh, tavan uh, de sticlă care le uh, oprește pe femei să aibă acces la procesul de luare a deciziilor. Uh, femeile suferă cel mai mult din cauza crizei economice și mm, asta afectează multe țări, în special din Europeană. Ce rol putem juca noi, ca femei? Cum putem noi uh, lucra la aceste două niveluri diferite pe care discutăm astăzi? În primul rând, uh, femeile în mass media, în uh, procesul de luare a deciziilor, în uh, Consiliul de Administrație. Uh, deci, sigur, femei care se ia decizii în media nu prea sunt. Nu sunt nici deloc. Când femeile lucrează în presă, ce trebuie să facă este să câștige bani pentru compania la care lucrează și să ofere informații importante, astfel încât uh, ele să poată fi transmise de mass media. Deci este extrem de important ca membrii Parlamentului și senatorii din toate uh, Parlamentele statelor membre să folosească presa pentru a uh, crește gradul de conștientizare privind problemele femeilor. Parlamentul trebuie să își plaseze toată forța în spatele acestei inițiative pentru a adopta legi care să schimbe viața femeilor. Noi facem acest lucru în Spania. Tot, toate membrele Parlamentului nostru uh, și membrele din Comisia pentru Egalitate din ambele camere încearcă să aibă o influență și un impact și încercăm să ne facem auziți în uh, mass media. Vorbim despre uh, dezbaterile din Parlament pe subiect cum ar fi discriminarea în domeniul salarizării și imediat comunicăm presei acest lucru. Vorbim despre nevoia de a echilibra viața de familie și viața uh, profesională. Nevoia ca femeile să fie implicate în procesul de luare a deciziilor. Trebuie să fim la fel de activi active și de puternice ca și bărbații în viața politică, așa cum a spus doamna Angelini. Trebuie să ne întâlnim aici în Parlamentul European și să facem un apel pentru că încă funcționăm într-un context patriarhal când vine vorba de luarea deciziilor și femeile încă mai au multe de făcut. Mai mult, trebuie să facem tot ce putem și sunt de acord cu domnul Gustafson că pe măsură ce traversăm această criză economică, ea nu este pusă pe seama femeilor. Trebuie să exprimăm mai clar efectul pe care îl are asupra femeilor. Trebuie să avem o prezență mai mare a femeilor în mass media ca să putem să ne transmitem uh, mesajele și alternativele de rezolvarea a crizelor Sigur că este, sunt momente foarte dificile pentru multe din statele membre. Un alt lucru care e foarte important, după pauza de prânz vom discuta despre rolul femeilor în politică. Eu s-ar putea să trebuiască să plec, pentru că trebuie să particip la licența Consiliului Europei din această seară, la ora 7 eh, voi vorbi despre libertatea educației în Europa. Așadar, uh, vreau să vă dau o cifră foarte importantă aici. În 1995 a avut loc a uh, patra conferință mondială a femeilor în Beijing și acesta este un punct de cotitură în istorie. În acel moment, femeile erau foarte puține în parlamentele lumii. Acum, în 2012, uh, suntem 18%. Deci de la 1% la 18% e o creștere de 17%. Și un mare progres. În propria mea țară am făcut eforturi enorme și ambele camere uh, au un procent foarte mare de femei. În adunările regionale ale Spaniei, unele dintre ele cel puțin, Femeile sunt, au, sunt mai mult de 52, 52%. În ce privește Consiliul de Administrație, aici nu auzim vocile uh, femeilor În Spania, doar 70%, 17% din companii au femei în Consiliul de Administrație. Și deși femeile sunt 60% dintre studenții spanioli, femeile în pozițiile înalte de management reprezintă doar 8% și doar 5% din președinții Consiliului de Administrație sunt femei. Așadar, despre ce vorbim aici? este inegalitatea. Vorbim despre nevoia de a aduce mai multe femei și despre nevoia de a reconcilia uh, viața de cuplu și viața profesională. Trebuie să înțelegem meritocrația și progresele pe care femeile trebuie să le facă. Avem o lege a egalității care datează din 2007 și care cere ca femeile să fie în uh, Consiliul de Administrație și așa mai departe. Și, gradual, femeile fac progrese. Intră în uh, Consiliul de Administrație și pot lua decizii. Deci să vedem cum poate Parlamentul European influența statele membre pentru a stabili baza pentru a continua acest proces. Pentru ca femeile să poată rupe barierele inegalității și să-și joace rolul în procese foarte importante de luarea deciziilor și în uh, uh, în acest moment dificil trebuie să contăm pe femei în eliberarea Uniunii Europene și cred că astăzi vorbim despre inegalitate. Avem tratatul de la Lisabona, avem tratatul de la Roma, avem toate aceste conferințe, uh, tot vorbim despre inegalitate și, cum ați spus, domnule Gustafsson, avem un secretar de stat pentru inegalitate în guvernul nostru. Trebuie să abordăm problema inegalității. Trebuie să eliminăm inegalitatea dintre femei și bărbați și încă mai avem multe de făcut în asta. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt patru vorbitori. Trebuie să eliberăm uh, sala în patru minute, așadar vă rog, uh, interpreții, dacă doriți, să ne mai oferiți câteva minute în plus dar trebuie să le reamintesc celor care vor vorbi să fiți cât mai succinți. Nu uitați că mai avem o sesiune de la două și jumătate, deci vor mai fi ocazii de a lua cuvântul. Domnul Schaff. Ja, vielen, vielen Dank für das Wort. Vă mulțumesc. Mă numesc Jean-Paul Schaff. Sper să fiu cât mai uh, succint. Vin din Luxemburg și sunt președintele Comisiei Parlamentare pentru Familie, Tineret și, cum spunem noi, uh, egalitatea de șanse. Deci, tematica generală a rolului bărbaților și femeilor în uh, societate. Eu cred că foarte multe femei doresc să se angajeze și dacă este să ne uităm doar astăzi aici în sală, cred că lucrurile sunt uh, foarte clare. Sunt foarte multe femei care uh, ar putea să se angajeze tot mai mult, dar care, după cum s-a spus deseori, după cum a spus și noastră, doamnă președintă, au uh, dificultăți de a reconcilia viața profesională cu cea familială. Eu deseori mă întreb, sau uneori mă întreb, dacă nu, am, nu ar trebui să creăm programe care să aibă ca grup țintă nu femeile, ci bărbații tocmai pentru a pentru ca acest angaja, aceast, această problemă a împăcării vieții familiale cu cea profesională să devină și o responsabilitate a bărbaților. Cred că pentru a ajunge la o egalitate de gen ar trebui să încurajăm bărbații să dea o libertate mai mare femeilor pentru a se putea angaja mai mult în societate. Însă dacă acest lucru se întâmplă, atunci bărbații ar trebui să își asume responsabilități suplimentare în domeniul social, în domeniul familial și așa mai departe. Deci este vorba de aceste valori și de uh, un proces de comunicare să fie orientat uh, în, mai degrabă înspre bărbați. Cam aceasta a fost ideea pe care am dorit eu să vă prezint astăzi. Vă mulțumesc. Onorevole Lulling. Doamna Lulling are cuvântul. Madame la Présidente, très brièvement, je dois dire que ceci me rajeunit. Doamna președinte, pe scurt, vreau să vă spun că mă bucur că de 40-50 de ani de când fac politică pentru egalitatea șanselor și egalitatea între femei și bărbați, întotdeauna auzim aceleași plângeri. Trebuie să spun că există anumite revendicări care eh, sunt bătăi nu și deschise, ca să spun așa. Am tot revizuit uh, legislația europeană, europeană și avem un adevărat arsenal legislativ european din 75 încoace, începește egalitatea de tratament între femei și bărbați. Sunt uh, directive foarte bune, dar care trebuie aplicate în statele membre. Știu că și Comisia pentru Drepturile Femeilor din acest Parlament uh, revendică noi reforme cere noi reforme, dar aceste reforme, trebuie să spun, au fost făcute atunci când eram uh, nu atât de mulți membri în Uniune. E o legislație foarte bună, dar trebuie aplicată. Și nu știu dacă punem din nou în discuție aceast, aceste directive, vom ajunge la un rezultat la fel de bun. Eu am uh, făcut proba acestui lucru. Trebuie să utilizăm aceste directive. există mijloacele, dar mijloacele nu fac nimic prin ele însă. Eu știu și oameni care, bărbați care câștigă mai puțin făcând aceeași meserie cu alți bărbați. Deci șoferii de autobuz din sectorul privat câștigă mai mult decât cei din sectorul public. Deci să nu spunem că doar femeile sunt discriminate la lucru față de bărbați. Și dacă sunt, aceste femei trebuie să-și ceară drepturile. Noi am făcut-o la noi. Am uh, contribuit uh, la unele procese pe care le-am câștigat și în anii 70 și 80 sute de milioane au fost plătiți uh, femeilor luxemburgheze care au fost discriminate, femei care lucrau în serviciul public, în funcția publică, pentru că erau discriminate în ce privește, de exemplu, alocația de cap de familie. Eu am uh, pledat într-un proces cu, pentru femeile uh, îngrijitoare dintr-o comună care erau plătite mai prea puțin și am câștigat 25 de milioane plătiți retroactiv. Și ele au venit după aceea cu șampanie la mine să mulțumesc. Mai există directiva care privește accesul la angajare, la securitate socială, dar trebuie Uh, să se ceară aplicarea acestora. Dumneavoastră trebuie să faceți acest lucru. Nu dacă veți adopta nouă, nouă legislație europeană, vă, nu veți face nimic. Trebuie să vă concentrați pe buna aplicarea bunei legislații europene pe care avem în aceste domenii. Și de asemenea începește uh, egalitatea la locul de muncă. Mă opresc aici. Nu spuneți niciodată că trebuie să reinventăm totul. Nu trebuie să reinventăm roata în ce privește legislația europeană, în ce privește egalitatea de tratament a femeilor și bărbaților. Trebuie să o aplicăm în mod corect. Grazie. Um... Mulțumesc. Așadar, mai sunt alte două intervenții, dar aș vrea să întreb dacă domnul, doamna Tum și Amanatidu ar uh, putea interveni mai târziu ca să aibă și mai mult timp și uh, o rog pe doamna vicepreședinte Podimata și uh, Cava care doresc să intervină în concluzie. Mulțumesc uh, interpreților pentru răbdare și directorului general Cosmidu care este, se ocupă de interpretariat pentru ajutorul pe care l-a dat în realizarea acestui eveniment. Thank you very much. Grazie. Mulțumesc foarte mult, Roberta. O să spun doar câteva cuvinte în limba mea maternă, în greacă nu în, capa- în calitatea mea de vicepreședinte responsabil cu comunicarea, ci ca parlament al Parlamentului European și ca femeie membra Parlamentului European. Această discuție este foarte interesantă. Aș vrea să spun următorul lucru. Vorbim despre vorbim despre legislație în Europa dedicată participării femeilor la viața politică și despre reprezentarea femeilor în Parlamentul European și foarte corect s-a subliniat de către mulți vorbitori și colegi că, că asta reflectă o medie. Dar media nu prea are legătură cu realitatea de pe teren în fiecare stat membru și realitatea este că problema arată că există o divergență enormă în ce privește participarea femeilor în politica națională. Se ajunge la 75% bărbați, 25% femei. Dacă ne uităm la statele membre, înseamnă că 50-60% participare femei și 40% femei în unele state membre, iar în alte state membre, evident, situația este și nu de 75-25%, ci mult mai rea. Domnul Caras a vorbit despre impactul trendurilor demografice în Europa în ce privește egalitatea de gen. Colegii din Spania și Grecia, uh, organizatorii au vorbit de repercusiunile acestei crize economice asupra egalității de gen. și cred că unele dintre acestea au legătură cu pericolul ca prăpastia dintre unele state membre în ce privește egalitatea de gen să se accentueze și mai mult din cauza crizei. În special pentru că distrugerea modelului social pe care am avut în Europa și reducerile drastice bugetare care au loc în tot felul de țări, nu doar într-o țară sau două, afectează politicile sociale și toate acestea au un impact asupra posibilităților femeilor în general. Nu doar să intre în politică, ci chiar să fie productive, să lucreze, să aibă o slujbă. Uh, fac o observație, nu o concluzie. Trebuie să spun că una dintre problemele majore cu care trebuie să ne confruntăm astăzi în Europa sigur, e criza, dar și criza trebuie să o rezolvăm, dar ne bazăm pe o logică care se concentrează pe o atitudine națională și pe eforturi fragmentate. Toți acești oameni care susțin valorile egalității și sunt mulți cu noi aici astăzi, alții nu, eh, toți aceștia ne susțin într-adevăr și datorită acestor oameni trebuie să încercăm să stabilim un exemplu, să intrăm într-o activitate de networking și să arătăm că suntem de acord la nivel european și să stabilim un exemplu astfel încât toate politicile în uh, zonele sociale, în domeniul social, doamna uh, Luling avea dreptate, avem aceste legi, de trebuie implementate ca să avem în practică o cultură europeană a egalității de gen care va fi de asemenea reflectată și în situația statelor membre și așa cum am făcut și cu alte politici, cu politica agricolă comună, după cum știți, avem și uh, verificarea de sănătate acolo. Putem să facem ceva similar și pentru egalitatea de gen? Deci dacă putem să creăm condițiile corecte, reale, pentru a coordona acest lucru la nivel european și să verificăm, să vedem cum merg lucrurile la nivel național, atunci dacă realizăm acest lucru, vom fi făcut un pas foarte important în direcția cea bună. Vă mulțumesc foarte mult! Es sollte zwar bei dieser Veranstaltung nicht ein Mann das letzte Wort. Da, nu doream ca un bărbat să aibă ultimul cuvânt la această întâlnire de astăzi, dar doresc să spun trei lucruri pentru a clarifica anumite lucruri. Um, și un bărbat poate fi sunat de un uh, copil în momentul în care prezidează o întâlnire. Cred că este important ca părinții întotdeauna să se ocupe de copii și este important ca acești copii să poată să-și sune părinții indiferent de funcția acestora. Nu, este, nu putem accepta ca, un, uh, ca în momentul în care sună un uh, telefon, într-o ședință și mm, ca acest, acest lucru să fie perceput ca, ca deranjând ședința respectivă. Este un lucru care nu poate fi reglementat prin legi și prin uh, directivă. Este vorba de valoarea familiei, de valoarea copiilor și de atitudinea societății față de copii. Acceptăm un copil sau nu? Apoi, s-a spus un alt lucru. cum, care este poziția măsurilor politice în uh, mass media. Pot să vă spun din experiența mea, din uh, propria mea țară, că cel mai important lucru este să există un echilibru între partide și nu între uh, sexe. Uh, întrebarea care este rolul partidelor în mass media. Este vorba de uh, conținut sau de partid Este vorba de o imagine care duce la o discuție sau de discuția împotriva intervenției partidelor? Și întrebarea este relevantă nu doar pentru mass media, ci și pentru noi, pentru că noi, noi suntem cei care hotărâm cine Uh, reprezintă partidele în discuția publică, cine reprezintă instituțiile în discuția publică și, de fapt, chiar și noi, în calitate de partide, intervenim mai des și acționăm împotriva egalității de gen decât o, fac, o face mass media împotriva noastră. Cred că trebuie să ne uităm și noi în fiecare partid, în fiecare instituție, cine reprezintă pe cine pentru că deseori există o legătură între imaginea publică în mass media și uh, înțelegerea partidelor referitoare la atitudinea mass mediei. Al treilea punct. Avem valori fundamentale în Uniunea Europeană. O valoare fundamentală se referă la interzicerea discriminării. Trebuie să ne asigurăm că această interzicere a discriminării să devină o realitate, să îl folosim ca un instrument de combatere a situațiilor în care se manifestă o discriminare. Însă fără alte forme de informare, de comunicare asupra deosebirilor, asupra motivelor acestor deosebirilor existente, cred că nu vom nu vom uh, modifica legislația și nu vom reuși să punem în aplicare această interdicție de discriminare. Drept urmare, nu este vorba, nu discutăm doar despre procente de participare a femeilor, ne ocupăm și de acest aspect și, într-adevăr, trebuie să facem mai multe progrese în acest punct de vedere, dar trebuie să ne gândim și la comunicarea motivelor uh, care duc la o discriminare, aici trebuie să începem pentru a modifica înțelegerea publică pentru a îmbunătăți comunicarea, astfel încât măsurile pe care dorim să le punem în aplicare să poată fi puse în aplicare mai ușor. Doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul de care ați dat, ați dat dovadă. Parlamentul European este, are un rol foarte important pentru a combate discriminarea și pentru a duce la o conștientizare publică mai largă. Vă mulțumesc și poftă bună! Mulțume, mulțumim doamnei Podimata și domnului Caras pentru angajamentul lor de a comunica mai mult uh, drepturile femeilor și pe viitor și de a comunica ca aspectele legate de egalitate de gen. Ne vom reîntâlni la ora 14 și 15. În uh, uh, salonul 4 este organizat un prânz uh, scurt.